members. Stimați membri ai Comisiei MP, haideți să începem. Doamna comisar uh, Tyson a ajuns. E după un zbor lung din Japonia, pare foarte proaspătă, dar cred că ar fi bine să o cruțăm cu întrebările noastre. Domnule comisar, bun venit! Urez un bun venit călduros la ședința noastră de astăzi. Cred că toți membrii noștri abia așteaptă să avem această discuție despre revizuirea regulilor privire la coordonarea sistemelor sociale în Europa, de aceea ne-am adunat uh, astăzi aici, iar aceste reguli de coordonare nu sunt sensibile doar din punct de vedere politic, așa cum știți cu toții, pentru că suntem politicieni cu toții, dar vor avea un impact major asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și instituțiilor noastre. Trebuie să căutăm soluții care să permită instituțiilor noastre să adopte reguli ușor și uh, repede, din păcate, colegiuitorii nu au reușit să ajungă la un compromis și sunt probleme nerezolvate încă. Statele membre nu au reușit să se pună de acord. După prezentare vom avea un schimb de păreri și astfel va fi, cred, mai ușor să ne hotărâm dacă să continuăm sau să ne oprim uh, pe acest dosar unde munca nu s-a terminat încă. Vă aduc aminte că la întâlnirea anterioară a coordonatorilor de pe 24 iulie au discutat trei opțiuni diferite. Prima opțiune, reînceperea întregii proceduri de la zero. Cea de-a doua opțiune, pentru că votul în plenară este a fost amânat în aprilie și atunci S-a putut cere un uh, vot în primă lectură, regula 59, conform raportului Balas, plus amendamente și atunci dosarul ar putea continua într-un acord de a doua lectură timpurie. Sau cea de-a treia opțiune, discuțiile în trialog continuate de la punctul unde s-au împotmolit pe baza acordului între Consiliu, Parlament și Comisie din 2019. Uh, Eu am propus atunci să amânăm decizia coordonatorilor până după această întâlnire cu dumneavoastră și acest schimb de păreri. Deci coordonatorii Emple se vor întâlni după acest punct pe ordinea de zi pentru a continua discuția despre continuarea acestui proces. De aceea, vizita dumneavoastră este cu atât mai importantă și așteptăm cu mare interes aceste discuții. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă președinte, stimați membri, e o mare plăcere să vin aici. Vreau să vă mulțumesc pentru răbdare. Doamna președinte a explicat de ce am întârziat un pic, dar Vreau să vă și felicit pentru alegerea sau realegerea dumneavoastră. Pe cei pe care îi cunosc mă bucur să-i revăd, iar pentru ceilalți mă bucur să mai avem câteva săptămâni de cooperare înainte de venirea noii comisii. E o perioadă interesantă. Mi s-a cerut să prezint situația actuală acestor reguli de modernizare și mă bucur să pot face acest lucru. În mandatul uh, anterior, Parlamentul, Consiliul și Comisia au progresat bine în adoptarea acestor reguli. Eram aproape de final, aproape, dar iată avem această ocazie acum și anume să luăm uh, acest dosar nefinalizat și să-l transformăm într-una din primele realizări ale noului Parlament. În prima vedere, coordonarea sistemelor sociale pare să fie un aspect foarte tehnic, dar de multe ori în dosare tehnice putem face cu adevărat o diferență importantă pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Și același lucru e adevărat și aici. Coordonarea sistemelor de securitate socială este esențială pentru libera mișcare și pentru ca ea să devină o realitate. Um, Dreptul de a munci, de a trăi, de a ieși la pensie oriunde în Europa este unul din cele mai importante drepturi și cele mai îndrăgite de cetățenii europeni, dar puțin și-ar putea exercita acest drept dacă ar însemna să renunțe la protecția socială. Și aici vin aceste reguli de coordonare a protecției sociale. Ele garantează că cetățenii nu își pierd protecția securității sociale atunci când se mută într-un alt stat membru. deci, pentru că fără aceste uh, reguli, libera mișcare nu ar funcționa în practică. Vreau să spun clar un lucru. Regulile europene nu armonizează securitatea socială, ci coordonează diferitele sisteme naționale. Adică se asigură că cetățenii mobili sunt acoperiți de această legislație a unei stat în orice moment și că plătesc contribuții numai în acel stat mai mult decât atât, garantează un tratament egal prin care cetățenii au aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii statului care sunt acoperiți și asta reflectă principiul fundamental al non-discriminării. Regulile de coordonare au existat încă din anii 50, încă de la începutul Uniunii Economice și Monetare – a fost unele dintre primele reguli adoptate de comunitatea europeană acum peste 60 de ani. A fost renoite de mai multe ori de atunci încoace, iar astăzi avem peste 17 milioane de cetățeni europeni care trăiesc și lucrează într-un alt stat membru decât cel al naționalității lor, deci de două ori mai mult decât acum 10 ani. Mai mult decât atât, există 1,4 milioane de Uh, persoane care lucrează peste frontieră și, de asemenea, o serie întreagă de cetățeni care sunt detașați. E cu atât mai importantă, așadar, o coordonare a acestor sisteme de securitate socială. Stimați membri, acum 5 ani, provocarea noastră, când am început cu Comisia Juncker, a fost să avem o mai bună egalitate în uh, piața internă am făcut din aceasta o condiție importantă activității noastre. Am vrut reguli clare, nu voi menționa acum toate inițiativele noastre, însă am inclus acolo revizuirea directivei cu privire la detașarea și uh, colegul nostru, directorul general, v-a explicat uh, de dimineață despre ce a fost vorba aici. Ambele inițiative s-au bucurat de succes, dată fiind o bună cooperare cu Parlamentul și revizuirea directivei are loc iar. Autoritatea Europeană în domeniul muncii este uh, în curs de a fi înființată. Și ambele au fost convenite de un mare număr de state membre și s-au bucurat de susținere atât din stâng, partidele de stânga, cât și în cele de dreapta, ceea ce arată că putem construi uh, punți și putem promova mobilitate corectă. Și în acest sens, Comisia a venit cu această propunere de modernizare a coordonării. După părerea noastră, e clar că regulile necesită niște îmbunătățiri, îmbunătățiri care ar face mai ușor ca angajații și cetățenii să folosească cu adevărat această liberă mișcare. Să fie mai ușor și pentru autoritățile naționale să lucreze împreună în mod constructiv și să elimine frauda și să prevină abuzuri. Am făcut propunerea în decembrie 2016, iar în martie în acest an, după 8 întâlniri trialog, am ajuns la un acord echilibrat. Așa cum știți, știți, în Consiliu nu a fost atinsă majoritatea calificată, lipseau doar câteva voturi. Asta nu pentru că ar fi existat un, uh, conflict între state care detașează, adică exista un acord între state din est și vest. Dar uitându-mă în urmă, sunt convinsă că cu un pic mai mult timp am fi putut rezolva și punctele rămase în suspensie. Uitându-mă spre viitor, sunt sigură că dacă Parlamentul și Consiliul reiau această activitate, putem ajunge la un acord final. Cu cât mai repede începem aceste negocieri, cu atât mai bine, pentru că problemele pe care încercăm să le soluționăm au rămas, desigur, și nu pot fi rezolvate decât într-o soluție clară, uh, corectă și cu reguli aplicabile. Acestea ar fi principiile care stau la baza ceea ce am atins în negocierile noastre. Am reușit să încheiem uh, negocierile pe două dintre patru capitole, cele pentru beneficiile pentru familie și cele pentru termen lung. Au rămas două, cele pe șomaj deschis și despre legislația aplicabilă cu privire la reguli și proceduri care se asigură că cetățenii mobili intră sub incidența unui stat membru în orice moment. Și chiar și uh, cele două capitole sunt foarte aproape de a fi încheiate. Mulți știți că eu nu mă tem să spun că soluția pe care au găsit-o colegiuitorii au fost soluții mai bune decât cele propuse inițiale către comisie, pe care le-am pregătit noi. Obiectivul meu nu a fost niciodată să eu, puncte să... Eu vreau, vreau soluții practice și sunt gata să susțin din inimă orice propunere mai bună decât ceea ce am propus, orice propunere clară și corectă. Și așa am reușit să ajungem atât de departe. Cred că numai așa putem soluționa și ultimele puncte. Aș dori să vă dau câteva exemple. Aceste regulamente revizuite vor da mai multă claritate și certitudine juridică. De exemplu, în domeniul beneficiilor de șomaj vor exista reguli mai clare. Cetățenii mobili pot uh, avea beneficii de șomaj numai dacă îndeplinesc aceleași condiții și respectă aceleași reguli ca și cetățenii în țara respectivă. Și dacă legislația națională spune că o persoană trebuie să fi lucrat, să zicem, cel puțin 300 de zile într-o anumită perioadă de referință înainte să poată cere astfel de beneficii, aceeași regulă se aplică și cetățenilor mobili. Întrebarea însă ar fi cum numărăm acele zile lucrate într-o altă țară. Deci vorbim de agregare. Principiul agregării spune că atunci când un cetățean mobil cere un beneficiu, să poată fi luată în considerare perioade lucrate într-un alt stat membru. Este unul din uh, punctele cheie ale securității sociale de când am lucrat pe acest regulament. Statele membre interpretează diferit aceste principii, iar uh, soluția pe care au găsit-o colegiuitorii a fost să introducem reguli clare, claritate necesară pentru statele membre pentru a aplica aceste reguli în mod coerent. Aceste reguli revizuite vor mai spune că se va ține cont de către autoritatea competentă a statului membru numai dacă perioada depășește o lună. Regulamentele revizuite vor fi și mai corecte, corecte pentru cetățenii mobili și pentru statele membre și pentru contribuabilii acestora. Tot la beneficiile de șomaj pentru lucrătorii de pe zona de frontieră, ei își plătesc contribuțiile în statul unde lucrează, dar conform acestor reguli, uh, actuale, actuale, beneficiile sunt uh, plătite de statul membru unde persoana și are reședința. Deci pentru statele gazdă asta înseamnă venituri fără responsabilități, iar pentru statul membru unde locuiește, persoana respectivă înseamnă cheltuieli, de fapt, fără venituri. Textul nostru își propune să facă o mai strânsă legătură unde, între locul unde sunt plătite contribuțiile și de unde vin uh, aceste uh, plăți. Sunt necesare discuții suplimentare pentru a găsi soluția concretă. Eu sunt sigură că soluția poate fi găsită, o soluție acceptabilă atât pentru Parlament cât și pentru Consiliu, iar Comisia, repet, eu voi, noi vom susține orice soluție corectă și aplicabilă. Și, în ultimul rând, aceste regulamente vor duce la o mai bună aplicare. Problema aplicării este importantă pentru că astfel de îngrijorări despre o aplicare inegală a regulilor pune în pericol întreaga construcție. Dacă vrem o susținere a liberei mișcări, trebuie să tratăm frauda și abuzurile păstrând sau dând în continuare companiilor uh, ocazia de a acționa în mod corespunzător. Aceste regulamente vor veni cu modificări astfel încât să se asigure că aceste reguli pot fi aplicate în mod eficient în întreaga Uniune. Vor da administrațiilor naționale instrumente mai bune pentru a verifica statutul social al cuiva și asta trebuie verificat, credeți-mă, dacă ești un uh, muncitor detașat sau lucrezi în mai multe state membre în același timp, poți folosi un document portabil A1 un document care dovedește că plătești contribuții sociale într-un alt stat membru. Regulamentul revizuit va include o procedură clară cu termene limită obligatorii care acum nu există pentru a se asigura că documentul e valid și pentru a se asigura că dacă un document este emis fraudulos, poate fi retras imediat. În același timp, acest regulament va reduce birocrația. De exemplu, acest document A1 nu va fi necesar pentru călătorii în interes de afaceri și pentru detașări pe termen scurt. Și asta e foarte important, pentru că un astfel de document portabil care trebuie cerut, care trebuie emis, poate duce la o sarcină administrativă prea mare pentru companii dacă ar trebui cerut și pentru detașări pe termen scurt. Și poate încurca libera mișcare. Regulile actuale trebuie revizuite. Și instituțiile s-au pus de acord pe acest lucru, dar mai sunt necesare discuții pentru a clarifica detaliile. Sincer să vă spun, organizaserăm acest lucru, cred că soluție foarte aproape, dar nu am avut suficient timp să explicăm diferitelor state membre. A existat această nesiguranță și de aceea anumite state membre au refuzat să se pună de acord. Asta la nivel coreper. Avem nevoie de definiții clare a vizitei în scop de afaceri, a călătoriilor și cred că se poate găsi o soluție acceptabilă de către toate instituțiile. Același lucru e valabil și când vorbim de uh, companii care încearcă să ocolească aceste reguli. Sunt companii care lucrează în mai multe state membre și există, în mod excepțional, companii care încearcă să profite și creează birouri uh, de fațadă și profită de reguli din țări cu care nu au de fapt nicio relație de muncă. Noi vom încerca prin aceste regulamente să ajutăm statele membre să ignore aceste uh, birouri de fațadă și să se concentreze pe sediile reale ale companiilor. Și aici sunt sigură că putem ajunge la o soluție în scurt timp. Pentru că până la urmă e în interesul nostru al tuturor să ajungem la aceste rezultate. Reguli clare, corecte și aplicabile care vor putea trata aceste probleme. Stimată doamnă președinte, dragi membri, doamnă raportor, Acum 61 de ani, aceste reguli de coordonare au fost create ca un element esențial pentru a da viață acestui drept la uh, libera mișcare. Iar astăzi suntem foarte aproape de a moderniza aceste reguli în beneficiul la milioane de cetățeni. Suntem foarte aproape. Mi-mi place ciclismul și dacă ar fi să ne comparăm cu o cursă pe etape, aș putea spune că mai avem o ultimă etapă de parcurs. Dar trebuie să continuăm, să reluăm negocierile de acolo de unde ne-am oprit și să continuăm aceste discuții în trialog pentru a găsi soluții cu care putem fi de, cu toții de acord. Transmit așadar acest mesaj pe care îl transmit și Consiliului și statelor membre. Haideți să vedem cât de departe am ajuns, de fapt, să ne dorim să facem acest pas, e foarte aproape uh, rezultatul final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Madam Commissioner. Mulțumesc, doamna comisar. And now I will give... Și acum voi da cuvântul doamnei Bischoff, care este raportor. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar se poate simți cu câtă pasiune și responsabilitate vă uh, ocupați de acest dosar în acest moment și nu pot decât să mă bucur pentru că suntem aici mulți, uh, mulți dintre noi noi, uh, pentru care regulamentul 8.3 e foarte, foarte tehnic sau pare ceva doar pentru experți. Pentru mine, până la urmă, nucleul politicii sociale europene Um, care e la fel de vârstă cu mine, mi se pare că beneficiază acum de um, acest al treilea sau al patrulea regulament uh, la nivel european și uh, înțelegem cât e de important. La fel cum important e că avem această umbrelă europeană sub care putem avea mai multe sisteme europene, anumite structuri și niveluri diferite. De aceea încercăm și vrem aici să facem un pas înainte ca să rezolvăm aceste probleme. Mi-e, mi-e clar că în mai mult de 2 ani s-a investit multă muncă în acest uh, dosar și aici și de partea comisiei și cred că este important să folosim această muncă, să o apreciem și, cum spuneați și dumneavoastră, să parcurgem și ultima etapă. Și dacă rămân la metafora cu ciclismul pe care ați prezentat-o, aș spune, da, din această ultimă etapă a mai rămas o bucățică, suntem foarte aproape de linia de sosire. Dar e o bucată care merge la deal în pantă și trebuie să ne verificăm uh, echipamentul și pregătirea morală ca să vedem dacă reușim să urcăm și această ultimă etapă și să ajungem la sosire. Mai e ceva de lucrat, într-adevăr, de muncit, dar uh, nu mi se pare că e fără speranță proiectul. Știm cu toții că dacă nu ajungem în vârf, o să tot alunecăm la vale înapoi și cred că nimeni nu vrea și n-a spus că ar fi mulțumit să se rămână la situația în care suntem acum. Așadar, mi se pare că e important că suntem bine pregătiți pentru această ultimă etapă și mai trebuie să vedem uh, lucrurile esențiale menționate și de dumneavoastră care vor avea un efect foarte important asupra calității vieții oamenilor, asupra uh, resurselor lor și pe lângă discursurile solemne despre Europa socială și despre piața muncii în Europa, mi se pare că avem aici cealaltă parte a lucrurilor, adică soluțiile concrete care trebuie găsite astfel încât oamenii să înțeleagă, să simtă această promisiune să nu simtă efecte negative sau să aibă de suferit. De aceea cred că trebuie ca noi împreună să căutăm o soluție și în încheiere aș vrea să spun că Parlamentul, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat uh, cu 883 sau cu regulamentul precedent, a fost uh, reprezentantul uh, Um, intereselor celor mobili, celor care lucrează și sunt mobili și să sperăm că împreună cu uh, Consiliul noi o să fim un, uh, un factor important în găsirea unei soluții acceptabile pentru toți. Mă bucur că am colaborat, mă bucur să continuăm munca și sper uh, să finalizăm această ultimă etapă după pregătiri foarte bune. Mulțumesc, doamnă Bishop. Uh, vreau să spun că prima rundă va continua cu coordonatorii și cu raportorii din umbră, dar avem o regulă de intervenție, două minute pentru fiecare persoană. Sper că sunteți de acord, pentru că sunt multe, mulți membri care doresc să intervine. Dacă nu punem o limită de două minute, o să rămânem până la mizul nopții. Și începem acum cu PPE, doamna Lenarts. Nu, îmi cer scuze, domnul Lenarts. <laughs> Îmi cer scuze, spune doamna președinte, mi se întâmplă adesea, deci nu e ceva special pentru dumneavoastră. Așadar, domnul Lenarts și apoi pentru Renew, domnul Păslaru, da, v-am nimerit, sunteți un domn, deci vă rog să vă pregătiți. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Eu mereu uh, încerc să asigur echilibrul între genuri cât se poate de mult, dar nu în mod chiar atât de dramatic. Mulțumesc mult, doamnei comisar Tyson, pentru prezența alături de noi astăzi. Trebuie să spun că nu sunt perfect de acord cu metafora cu ciclismul, pentru că dacă mă gândesc la ultima etapă din Turul Franței, uh, Văd că acolo toată lumea începe prin a bea șampanie ușurată că s-a terminat și cred că nu e chiar cazul în acest dosar, pentru că până la urmă scopul într-o cursă de ciclism este să te întrești cu alții, să vezi cine trece primul linia de sosire și cred că noi aici trebuie să încercăm foarte din greu uh, să trecem linia de sosire și să vedem cum facem să treacă cât mai mulți linia de sosire cel puțin așa mi se pare că este intenția ei. Și cum ați spus, nu e un dosar nou, uh, lucrăm de trei ani la el și cred că e foarte important să mulțumim și fostului raportor, domnului Balea, și uh, raportorilor din umbră președinției Consiliului, președinției române, comisiei, tuturor celor care au lucrat foarte bine. Bineînțeles, propunerea nu e nouă, Parlamentul e ceva mai nou, și da, sunt de acord cu doamna Bishop. trebuie să ne lăsăm puțin timp să vedem cum evoluează discuțiile dintre grupuri, în grupuri și cu Consiliul în uh, următoarele săptămâni și luni. Acestea fiind zise, sunt de acord cu ideea că uh, s-a lucrat foarte mult, s-a muncit foarte mult, așa cum ați spus, sunt uh, elemente mai puțin controversate, altele mai controversate și numele PPE nu cred că trebuie să reinventăm roata în toate capitolele. Ceea ce a egrat, ce a fost uh, obiectul unui acord, nu trebuie neapărat rediscutat, după părerea noastră, însă trebuie să ne dăm timpul necesar pentru a găsi un echilibru bun pe aspectele care încă sunt nerezolvate. Așa cum s-a spus deja până acum, aceste reguli sunt extrem de importante ele au impact asupra milioane de europeni și eu vin dintr-o regiune de frontieră unde mulți oameni se plâng uneori de regulile actuale și chiar trebuie să le îmbunătățim. Văd că mi-am uh, epuizat cele două minute, deci mai spun decât că abia aștept să colaborez cu doamna Bischoff, nou raportor, și, cu, uh, și voi fi raportor din umbră și voi încerca să contribui la găsirea unei soluții mulțumitoare. pentru că v-am numit doamnă, v-am lăsat să vorbiți puțin mai mult. Acum domnul Păslaru și apoi pentru doamn, uh, verzi, doamna Langenziben, care se pregătește. Doamnă comisar, pentru mine e o mare plăcere să vă felicit pentru felul în care ați condus echipa minunată a Comisiei uh, în acest mandat. Într-adevăr, nu trebuie pornit de la zero. Uh, Credem că această chestiune este esențială pentru cetățenii noștri și profit de ocazie oricând pot să reamintesc că cetățenii ne-au votat și de aceea suntem aici și trebuie să le reprezentăm interesele. Nu putem avea mobilitatea forței muncii sau piața mu- a muncii competitivă fără coordonare reală între sistemele noastre de uh, protecție socială. Uh, Trebuie să putem oferi lucrătorilor noștri drepturile de care se bucură în țara de origine și atunci când lucrează în altă țară. E clar, pentru România acest lucru e vital. Mai mult de un sfert din populație, 5 milioane de cetățeni trăiesc în afara frontierelor, de fapt lucrează în alte țări și contribuie la economiile acelor state și uh, contribuie cu competențe la sectoare economice cheie. Dacă avem o abordare axată pe cetățean în această uh, legislație, cred că ea va fi esențială și m-aș referi la trei aspecte absolut importante în acest proces. În primul rând, mulți dintre cetățenii noștri încearcă să-și obțină beneficiile de diferite tipuri în și se tot amână acest lucru. Poate dura și doi ani să li se recunoască unele drepturi. Așadar, prima chestiune pe care ne concentrăm ar trebui să fie cum ne asigurăm că vom avea un termen maxim de 30 de zile pentru recunoașterea drepturilor și că nu trebuie să ne ducem în acea altă țară și că ne putem bizui pe co- coordonarea dintre autorități. Apoi, îngrijirile pe termen lung, îngrijirile medicale. Cum putem face în așa fel încât planul de asigurare medicală din, plan, din țara de origine să fie accesibil? Și a treia chestiune, cum facem cu indexarea cu capacitatea de a folosi anumite uh, elemente pentru a obține uh, recunoașterea contribuțiilor din alte state. Acum doamna Langenzieben și apoi doamna Jame se pregătește. Stimată doamnă comisar, dragi colegi, salutăm bineînțeles și noi faptul că am vrea și noi ca acest dosar să se finalizeze uh, foarte rapid. N-au lipsit decât foarte puține elemente pentru finalizarea a dosarului. Deci, uh, am ratat o șansă dacă n-am închide acum dosarul. Cred că cu asta suntem cu toții de acord și n-am ratat doar o șansă pentru noi, cei prezenți, ci, așa cum spuneți, doamna comisar, pentru cetățeni până la urmă. Dacă nu ajungem la un acord după trei ani de muncă pe acest dosar, se poate lua totul de la zero. Poate ar fi și bine, dar ar fi un dezastru în orice caz, pentru că noile reguli uh, ar fi amânate cu o întârziere de cel puțin 2-3 ani. 2-3 ani poate că nu înseamnă mult, dar pentru mulți îi uh, înseamnă foarte mult, cum ar fi uh, perioada pe care au nevoie de îngrijiri. În orice caz, pentru toți cei uh, implicați, ar fi important. Includerea îngrijirilor în coordonarea aceasta este extrem de importantă și vă mulțumesc. Și vă invit să fim pragmatici. Știu că acesta e un punct foarte al dumneavoastră, o trăsătură foarte importantă a dumneavoastră. Deci să începem noul mandat cu ideea de a crea un compromis bun de a găsi un acord. Și o să spunem deschis, dacă uh, guvernul federal din Germania uh, nu se grăbește, uh, noi o să facem eforturi să accelerăm lucrurile și uh, o să criticăm orice întârzieri. Mulțumesc! Acum doamna Jamet și apoi doamna Ravolska se pregătește. Doamna Rafalska. Doamnelor și domnilor, doamnă comisar, noi suntem mulțumiți de capitolul referitor la egalitatea de tratament și uh, indemnizațiile pentru îngrijiri pe termen lung, uh, alocațiile de familie și alocațiile de șomaj pe termen lung. Așa cum spunea și doamna comisar, soluțiile oferite aici sunt uneori chiar mai bune decât cele propuse inițial. Pe de altă parte, persistă multe îndoieli, rezerve legate de acte de bază. Ați menționat același lucru și dumneavoastră în intervenție, doamna comisar. V-ați referit și la muncitorii detașați care sunt activi în mai multe state membre, în două sau trei. Și aș avea o întrebare. Avem criterii noi în legătură cu perioadele și uh, perioadele lucrate și cifra de afaceri a uh, companiilor sau definiția sediului principal. Toate acestea influențează jurisdicția și consecințele negative ale acestui regulament ar urma să fie resimțite mai ales de sectorul construcțiilor și al transportului internațional și de sectorul îngrijirilor de asemenea. Ați menționat și dumneavoastră aceste îndoieli în intervenție. Avem o listă de criterii deschise care, până la urmă, ar putea să permită adăugarea de noi criterii. N-aș vrea să intru în prea multe detalii, nici în legătură cu ce spuneați despre formularul A1 și problemele legate de fraudă. Credem că soluția nu va fi în intensificarea birocrației. Mulțumesc! Mulțumesc pentru GUE, domnul Botenga. Da, mulțumesc foarte mult și din partea noastră pentru prezentare și pentru prezență. Bineînțeles, nici noi nu vrem să pornim totul de la zero, să lăsăm deoparte tot ce s-a făcut până acum și s-a obținut până acum. Am o întrebare. În timpul campaniei electorale m-am întâlnit cu o, o persoană care lucrează în horticultură, un cultivator de fructe și legume care mi-a spus că se teme pentru locul său de muncă, dar nu numai. Adesea persoane din estul Europei vin să lucreze aici și uh, costă mai puțin pe angajator. Uh, Europa nu poate face nimic. Era foarte încrezător în șansele mele de a fi ales. M-a întrebat dacă în curând, când voi fi la Bruxelles, nu pot să fac nimic. I-am spus că am putea să ne uităm la contribuțiile la asigurările sociale și să ne asigurăm că din ziua 1 toți lucrătorii plătesc aceleași contribuții la sistemul de asigurări sociale. Dar regulamentul 883 chiar permite acest lucru. Noi ne împotmolim însă în discuții despre când va intra în vigoare regulamentul. Peste un an și jumătate sau doi ani. De ce să nu spunem din ziua 1? N-ar fi mai simplu? Și următoarea întrebare. În prezentarea dumneavoastră v-ați referit de mai multe ori la faptul că nu putem uh, aduce atingere liberei circulații prea mult și nici libertății de prestare de servicii. Dar n-ar trebui să acordăm o prioritate absolută drepturilor sociale, totuși nu putem să explicăm acest lucru și dacă putem explica cum am urma să procedăm. Aceasta a fost prima rundă de întrebări cu doamna raportor și raportorii din umbră și acum aș da cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde la aceste întrebări, după care vom avea o a doua rundă de întrebări pentru ceilalți uh, membri ai comisiei uh, care vor avea un minut la dispoziție. Avem deja câteva nume pe listă, dacă mai dorește și altcineva poate ridica mâna. Uh, după această primă rundă de răspunsuri. Mulțumesc, doamna comisar. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și doamnei raportor și tuturor raportorilor din umbră uh, care au intervenit. Mai întâi de toate vă mulțumesc pentru sprijinul pentru sal și pentru că ați uh, recunoscut că foștii colegi sau chiar unii dintre dumneavoastră ați lucrat deja mult pe acest dosar, așa cum au făcut-o toate instituțiile. Așa cum spuneați, doamna raportor, s-a făcut mult din munca pregătitoare Așa că acum cred că putem continua și pot să vă spun uh, ceea ce și eu scort, uh, probabil v-a spus de dimineață, serviciile noastre vă stau la dispoziție, pot să ofere mai multe informații, sprijin tehnic, dacă vreți să înțelegeți exact despre ce e vorba, pentru că, într-adevăr, sunt și aspecte tehnice, uneori e nevoie de explicații. La fel a fost și cazul meu dar nu e imposibil pentru că există oameni care cunosc situația foarte bine și o pot explica. Deci să continuăm să lucrăm în mod excelent împreună. Mulțumesc și uh, domnului Lenelț pentru uh, observațiile sale și sper că vom găsi un acord între coordonatori pentru a relua această muncă ce oricum trebuie făcută și asta cât mai curând posibil. Au fost și întrebări concrete și voi încerca să le răspund cât mai uh, rapid. Cum să ne asigurăm uh, că o solicitare, cum spunea domnul Păslaru, de a se recunoaște drepturile poate să primească un răspuns de 30 de zile, nu știu dacă 30 de zile ați spus, în orice caz ceva care să nu fie o perioadă prea, lung, to- prea lungă. Tocmai asta vrem, să creăm certitudine juridică, astfel încât discuția aceasta dintre autoritățile competente să înceteze, că ele să știe ce trebuie sau ce nu trebuie să facă și, bineînțeles, și mă bucur că domnul Lenarț e aici de față, ce va ajuta foarte mult va fi că autoritățile naționale ale statelor membre vor lucra împreună mai bine decât în prezent. Because there we see some problems. Pentru că aici sunt niște probleme. Dar ne va fi de mare ajutor uh, crearea și înființarea propriu-zisă a autorității europene a muncii, pentru că există practic în această agenție birouri de legătură ale agențiilor din statele naționale, se vor uh, întâlni în fiecare zi, vor avea un mediu în care pot comunica și se vor putea asigura că există răspunsuri care vin la timp, dar e nevoie de reguli foarte clare și în noua legislație cu privire la detașarea lucrătorilor există anumite reguli în acest sens, dar nu există astfel de reguli foarte clare care vizează um, termenele de, răspund, de răspuns, termenele de răspuns la scrisori, la cerere de informații în noua legislație pentru um, coordonarea sistemelor sociale de securitate. Nu există termene acolo, deci trebuie să introducem termene. Termene care sunt suficient de scurte pentru a oferi răspunsuri în timp util solicitantului, dar suficient de lungi în același timp, cât să permite autorității să strângă informațiile necesare, să desfășoare oarecare cercetare dacă e nevoie. Și la trialog e nevoie să găsim acorduri pe această temă. În ceea ce privește beneficiile de îngrijire pe termen lung, Chestiunile acestea nu sunt organizate în mod explicit în legislația actuală. Există jurisprudență care arată că aceste chestiuni pe term- de îngrijire pe termen lung trebuie să fie abordate la fel ca o boală. În aceleași condiții, ca o boală, dar aceasta este jurisprudența. Bun, și statele membre fac acest lucru, dar avem anumite probleme cu sfera de aplicare. Ce este îngrijirea pe termen lung? Din nou, această chestiune, această temă este definită în noua legislație cea la care lucrăm, cea cu care ne aflăm încă în stadiul de trialog. Există o definiție pentru îngrijire pe termen lung și în anex va exista și o listă pe care o vom conveni în toate detaliile relevante cu statele membre, în așa fel încât pentru autoritățile naționale cât și pentru cetățeni să fie foarte clar, exact, la ce beneficii au dreptul, care stat membru este responsabil pentru ce și cum trebuie să se coordoneze. ne va mai fi de ajutor și sistemul cu un document unic. Dacă este foarte clar acest lucru și dacă putem eficientiza sistemul, atunci vom putea rezolva o seamă de probleme. Mă bucură și că raportorul din umbră de la Verzi ne sprijină. În, până în prezent, la Consiliu am tot discutat cu statele membre. Acest lucru înseamnă că și președinția finlandeză realizează foarte multe lucruri, dar și că statele membre discută între ele. Deci sper că și la Consiliu vom înregistra progrese și ni se vor alătura, ni se vor alătura mai multe persoane. Doamne Rafalska de la ECR, pot să-i răspund următoarele mă bucură uh, comentariile dumneavoastră cu privire la majoritatea acestor capitole, iar în ceea ce privește lucrătorii detașați, trebuie să organizăm securitatea socială într-o manieră cât mai sigură. Ce facem noi aici? Avem problema personal cu mai multe activități pluriactive în uh, jargonul nostru, adică persoanele care lucrează în mai multe state membre, așa sunt denumite ele în jargonul nostru. Și aici trebuie să găsim o soluție. Unde aparțin aceste persoane? Pentru că una dintre pietrele de, de temelie ale um, coordonării sistemelor sociale este unicitatea. Întotdeauna aparții unui singur stat membru, deci pentru orice detaliu privind securitatea socială, va fi un singur stat membru care trebuie să plătești contribuții uh, și un singur stat membru este responsabil apoi pentru beneficiile pe care le primești pentru o anumită perioadă de timp. Deci trebuie să fie foarte clar pentru persoanele pluriactive cum organizăm sistemul. Și pare foarte tehnic ce vă spun. Avem un principiu. Dacă lucrătorul care lucrează în mai mult de un stat membru are o activitate principală în statul de reședință, adică în, lucrează mai mult de 25% din timp acolo, atunci acela este statul membru competent. Dacă nu este cazul, atunci trebuie să vedem unde este stabilită compania. Și nu este atât de simplu. Știm că și pentru dreptul companiilor este complicat. Unde este sediul unei companii? Unde este sediul real? Este o discuție eternă, nesfârșită. Aici trebuie să găsim criterii care să ne ajute cu adevărat să creăm condiții de securitate juridică, de siguranță juridică și să putem uh, determina în realitate exact unde este situată, unde este activă, de fapt, firma. Și aici avem o listă cu diverse criterii și apoi cei care trebuie să hotărască utilizează această listă de criterii. Este una dintre întrebările care încă sunt uh, discutate. Deci vă rog, dacă aveți propuneri sau idei, vă rog să veniți cu ele la noi, ca să ne spuneți exact ce crezi dumneavoastră că sunt elementele pe care trebuie să le luăm în considerare. E nevoie de e, siguranță juridică ca să evităm frauda, dar în același timp sistemul trebuie să fie funcțional. Cetățenii, firmele și autoritățile competente trebuie să se poată bizui pe acest sistem și să aibă încredere în el că funcționează în mod just. O întrebare din partea raportului numără de la GUE, cu exemplul sectorului agricol. Da, deseori aici e vorba de lucrători sezonieri și e vorba de persoane pluriactive care lucrează în mai multe state membre. Și atunci trebuie să vedem unde lucrează, unde este țara principală unde lucrează lucrătorul. Și atunci pot să vă dau același răspuns ca doamne Rafalska. Dacă în țara de reședință are loc 25% sau mai mult din activitatea uh, uh, omului, atunci acolo, acea țară trebuie să fie competentă și altfel trebuie să vedem unde are sediul compania care se ocupă de acest lucrător. O altă întrebare pe care mi-ați spus-o și care a survenit și în mandatul anterior. Când facem switch-ul, când facem trecerea de la uh, un sistem social la altul, într un stat în altul, în momentul în care avem un lucrător detașat, un lucrător care se mută și se duce într-un alt stat membru ca să lucreze acolo și are un contract cu o firmă de acolo. Acest lucrător este tratat la fel ca ceilalți lucrători din acel stat membru. Plătește contribuția acolo și se respectă dreptul muncii de acolo. Aceleași uh, reguli și pentru dreptul muncii și pentru contribuțiile sociale și totul este clar. Dar când este vorba de detașare, e vorba de detașare, e vorba de o situație temporară și de ce nu facem uh, schimbarea din ziua 1? Noi le-am promis cetățenilor că vor fi protejați și vor avea dreptul la siguranță, la sisteme de protecție socială, dar aceste persoane detașate sunt detașate pentru un termen scurt. Uh, și dacă mm, sunt tot detașate de colo-colo pe, pe perioade scurte, există un risc foarte mare să nu mai fie protejate deloc. Și atunci trebuie să ne asigurăm că și lucrătorii detașați în diversele lor situații trebuie să poată fi protejați. Și aici există diverse discuții, un an, un an jumate, care să fie perioada de um, după care se face trecerea. Și noi, în baza anumitor argumente, uh, am ales 2 uh, ani. Noi dorim să ne asigurăm că există o protecție adecvată, să nu trebuiască să se facă treceri uh, de la un sistem la altul tot timpul și apoi nici angajatorul să nu fie lăsat în ceață, uh, să nu mai știe exact unde, cât și când trebuie să plătească. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum vom continua cu cea de-a doua rundă de întrebări. Aceia dintre dumneavoastră care ați cerut cuvântul, veți avea rândul acum. Începem cu domnul Coșa și urmează domnul Schmidt. Un minut și 20 de secunde are să spunem. Facem un compromis, doamna comisară vorbi repede și ne, econos- ne economisim din timp. Domnul Coș are cuvântul acum. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Mul- asszony, az elmúlt három... Mulțumesc, domnul președinte. domnul comisar, în ultimii trei ani am discutat de mai multe ori despre această propunere. Am ajuns la diverse acorduri și delegația maghiară din PPE, deși nu a cerut această coordonare a sistemelor de asigurări sociale, despre care totuși s-a vorbit și s-a pentru care s-a muncit atât, suntem acum de părere că trebuie să se ajungă la final. Sunt într-adevăr uh, câteva uh, obstacole, cum ar fi dreptul aplicabil și ar fi bine sau util dacă uh, ne-am îngăduit timpul necesar ca Parlamentul și poate și Comisia să mai reflecteze pentru a vedea dacă acum cu un nou parlament și un nou, o nouă comisie nu se poate ajunge la propuneri mai bune cu ca, pe care să se negocieze. De ce vorbesc acum de noua comisie? M-ar interesa să știu s-a întrerupt intervenția, domnul Schmidt. Je voudrais souligner l'importance Aș dori să subliniez importanța acestui regulament și uh, progresul real pe care îl generează, pe de-o parte pentru lucrători și pe de altă parte și pentru principiul liberei circulații. Problema principală este problema muncitorilor transfrontalieri. Practic trebuie să găsim soluții echitabile. Echitabile în primul rând pentru lucrătorii care își pierd locul de muncă, în așa fel încât uh, dreptul lor la un venit de înlocuire să fie asigurat, dar și dreptul lor de a regăsi un loc de muncă cât mai rapid, în condiții bune, acolo unde doresc să lucreze. Ambele drepturi trebuie să fie apărate. Și apoi, soluții echitabile trebuie să fie și pentru statele membre, în ce privește împărțirea costurilor. Și înțeleg că există o soluție actuală care se referă la rambursarea de 5 luni. Dar un alt aspect important pe care trebuie să insistăm este capacitatea fiecărui stat membru de a asigura tuturor șomerilor și tuturor căută, celor care își caută un nou loc de muncă, deci capacitatea statelor membre de le a asigura cel mai bun serviciu posibil. Deci să asigurăm drepturi, să asigurăm cel mai bun servicii, cele mai bune servicii posibile și uh, în plus, cred că ați insistat foarte mult pe acest lucru, să prevenim și să combatem în mod eficient abuzurile și frauda. Aici încă mai avem mult uh, de lucru. Mulțumesc. Urmează doamna Sander și apoi doamna Rafaela. Doamna Sander, mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. În primul și primul rând vreau să vă spun că îmi face mare plăcere să vă regăsesc aici în Comisia Ample. Am lucrat împreună în ultimii cinci ani, în așa fel încât să avansăm Europa socială, dar pe acest subiect se pare că nu am ajuns la bun sfârșit cu discuțiile. E păcat, dar cred totuși că trebuie să reluăm cât de repede cu putință munca noastră, fără să pornim însă de la zero. Pentru că sunt foarte multe subiecte pe care am ajuns deja la un acord și am avansat foarte bine, după cum spus și dumneavoastră. Trebuie să avem foarte mare grijă. Nu ne mai lipsește foarte mult lucru din, uh, din, uh, din uh, peisaj. Trebuie să acordăm foarte multă atenție regiunilor frontaliere, adică lucrătorilor din zonele de frontieră. Pentru că, la urma urmei, în aceste zone frontaliere se construiește Europa, se trăiește Europa în fiecare zi. Deci să acordăm atenția cuvenite lucrătorilor din zonele frontaliere și, de asemenea, firmelor care realizează prestări de servicii cu un echilibru pe care eu aș spune că trebuie să îl găsim, să-l căutăm și să-l găsim, mai ales pentru zonele frontaliere, în așa fel încât concurența se desfășoare în condiții de realitate. Mulțumesc. Urmează doamna Rafaela. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Apreciez prezența dumneavoastră și angajamentul dumneavoastră. Echipa Juncker a început cu această ambiție, cum că Europa trebuie să se concentreze pe problemele majore, nu pe problemele minore. Și în ceea ce privește securitatea socială, e nevoie de calitate. E vorba de ocuparea forței de muncă, de șomaj, de uh, um, un venit stabil, de combaterea sărăciei, de oportunități egale disponibile tuturor. Toate aceste lucruri trebuie să fie posibile prin intermediul unui venit. Deci, împreună trebuie să vedem cum putem înregistra progrese pe acest dosar. Se pare că aveți o opinie asemănătoare cu a mea și am o întrebare aici. Ce mesaj ați transmite dumneavoastră succesorului dumneavoastră, în așa fel încât eu să pot merge în Olanda și să pot explica oamenilor cu claritate ce se va întâmpla cu uh, contribuțiile lor sociale și cu uh, beneficiile pe care le primesc, prestațiile pe care le primesc. Dar știm de asemenea că e nevoie de foarte multă atenție la aceste lucruri. Mulțumesc. Doamna Schetedal. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră pe acest, pe acest regulament foarte important, care a pornit de la, o, de la o propunere foarte bine echilibrată în 2016 și a ajuns până la trilogul din primăvara anului curent. Sunt sigură că, în cele din urmă, eforturile dumneavoastră vor da roade pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. După cum ați spus și dumneavoastră și antevorbitorii, regulamentul trebuie să fie revizuit în așa fel încât să poată face față tuturor provocărilor care au apărut în ultima perioadă. Și este esențial să continuăm să îmbunătățim, să consolidăm libertatea de mișcare a persoanelor. Este la latitudinea Parlamentului și Consiliului ca reprezentanți a, ai uh, oamenilor Europei să ajungă la o situație justă și previzibilă pentru toți europenii care trăiesc și muncesc în străinătate, în Europa. Însă, ca să ajungem la un teren comun, toate părțile implicate trebuie să ajungă să, la un acord pe un compromis și acest lucru înseamnă să iasă din bisericuțele lor și să schimbe ușor pozițiile. Și atunci întrebarea mea, doamnă comisar, este care este abordarea dumneavoastră cu privire la diviziunile din Consiliu? Sunt anumite părți din, aceste, din acest regulament care, dacă ar fi înlăturate, ar duce la o majoritate în Consiliu sau diviziunile sunt atât de mari încât va fi imposibil uh, Um, de ajuns la un acord. Urmează doamna Dura Fernandi și domnul Saturi să se pregătească. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră la Comisia Ample. Cu toții dorim să apărăm uh, o mobilitate a lucrătorilor în condiții cât mai sigure în așa fel încât cetățenii, demnitatea cetățenilor să fie apărată. Este adevărat că dreptul liberei circulației a cetățenilor și a muncitoarelor este un drept elementar al cetățenilor europeni. De asemenea, este adevărat, după cum ați spus uh, și anterior, că s-au înregistrat pași importanți în acest sens, de exemplu, în ceea ce privește lucrătorii detașați și Agenția Europeană a Muncii. Cu toate acestea, mai este cale lungă de bătut. De multe ori sunt uh, uh, lucrători care sunt înșelați de către agențiile de recrutare, sunt uh, fraudați. Li se încalcă drepturile de bază și sunt victima discriminării sau tratamentului inegal. Noi considerăm că este necesar ca acest, să avem acest regulament în așa fel încât să putem consolida un pilon al pieței unice, libertatea circulației lucrătorilor europeni în, în, condiții, de, în condiții egale. Constat că atât Parlamentul, Consiliul și Comisia, negocierea a fost foarte complexă, dar datorită eforturilor persoanelor implicate am reușit să ne apropiem foarte mult de un acord. Socialiștii spanioli vor uh, sprijini ajungerea la un acord. Dacă nu ajungem la un acord, ar însemna că dăm un semnal greșit cetățenilor europeni. Mulțumesc. Urmează domnul Saturi și apoi eu. Doamnă comisar, stimați coleg, dosarul pe care ne concentrăm astăzi este fundamental pentru cetățenii noștri. Din nefericire, mult prea des este instrumentalizat uh, în politica națională. Este cazul în Franța și îmi pare rău pentru acest lucru. Coordonarea europeană a sistemelor de securitate socială este o miză europeană. Instituțiile noastre propun ameliorări ale situației actuale. Nu sunt ameliorări, nu sunt sugestii perfecte, dar dacă ne îmbunătățim regulile, ne vom apăra mai bine. Trebuie să apărăm mai bine munca. Este important însă să nu ne dăm nici să, să nu uh, creăm inegalități, fie că e vorba de muncitori francezi sau români. Nu trebuie să redeschidem, redeschidem ușa unor uh, dezbateri populiste pe această temă. Nu am nicio îndoială că vom reuși să ajungem la un uh, acord. Nu mai este vorba de ei versus noi, ci e vorba de unitatea noastră a tuturor într-un proiect european. Acum voi lua și eu cuvântul și după mine domnul Willumsen. Andres, îți dau ciocanelul, te rog să mă întrerup când depășesc. Având în vedere cât de multă mobilitate în, în um, scopul muncii are loc în Uniunea Europeană, aș dori să vă întreb cum va crește povara administrativă, cum să ținem seama de această povară administrativă, dacă o notificare în prealabil trebuie să fie transmisă în fiecare caz, cu excepția călătorilor um, de afaceri. Și de asemenea vreau să întreb cum putem defini călătoria de afaceri, dacă vrem să, vrem să dăm excepții pe această, pe această uh, term, pe această condiție. Care stat membru va colecta contribuțiile și va plăti beneficii și unde trebuie să plătească angajatorul beneficiile în cazul uh, declarației A1? Mulțumesc! Urmează domnul Willem, să aveți cuvântul, după care va urma doamna Fransen. Thank you very much. Mulțumesc mult. Eu uh, cred cu tărie că tot, toți cetățenii ar trebui să se bucure de securitate socială, însă propunerea actuală cu privire la agregare a acestor beneficii ar putea duce la consecințe destul de grave. Știu că doamna comisar știe, există o mare diferență între sistemele de securitate socială și de modele între diferitele state membre. <clears throat> Există câteva state membre cu un nivel foarte ridicat al uh, acestor uh, nivele, deci și o finanțare de nivel înalt, așa cum avem în Danemarca, în țara de unde provin eu. Acolo lucrătorii pot decide să contribuie și din propriul buzunar la beneficiile de șomaj, la sistemul de beneficii de șomaj, pentru a se califica pentru aceste beneficii în schimb, primesc un nivel înalt de beneficii pentru doar 2 ani. E diferit față de multe alte țări și e problematic dacă o persoană poate cere beneficii de șomaj în Danemarca după ce a lucrat doar o lună sau un an. Dacă avem o situație în care beneficiarii nu contribuie, ajungem la o situație în care sistemele alese în diferitele state membre sunt subminate și pierdem susținere publică pentru astfel de sisteme de beneficii mai bune care nu ar ajuta pe nimeni până la urmă. Trebuie să garantăm respect pentru aceste sisteme naționale. Mulțumesc. Doamna Fransen și se pregătește domnul Barclas. Mulțumesc, doamna președinte, stimate domnule comisar, doamna comisar, vorbesc uh, limba noastră maternă comună și mă bucur că avem această discuție împreună. Vreau să mă folosesc de această ocazie, sper că nu se va supăra nimeni dacă voi spune că trebuie să vă mulțumim pentru munca depusă pentru Europa socială, comună. Avem nevoie de un uh, rezultat echilibrat, iar în ceea ce privește agregarea, trebuie să evităm exagerarea într-un sens sau altul. Știu că în Belgia există multe sensibilități. Ar fi bine să analizăm posibilități alternative. Despre acestea trebuie să mai vorbim. Da, la implementare e important ca autoritățile naționale să lucreze mai bine împreună, să comunice mai bine iar în ceea ce privește schimbul de date între statele membre, trebuie să avem termene scurte și avem nevoie de un sistem informatic accesibil. Aș dori să mă implic în uh, finalizarea acestui proiect. Mulțumesc, domnul Bărgrez. Bună ziua, eu uh, sunt unul dintre noi membri și aș dori în acest sens să vă mulțumesc pentru munca depusă până acum. Aș dori să vă rog să prezentați acest raport și noi comisii și sper că comisia va înregistra un succes în revizuirea acestor sisteme, pentru că e important nu doar pentru statele membre, pentru cetățeni. E vorba totuși de Uniunea Europeană în ansamblu. Există multe provocări cu care ne confruntăm în acest moment, de exemplu, obstacolele pentru libera mobilitate sau uh, uh, excluderea unor uh, categorii migrație și așa mai departe, toate acestea țin de reguli inegale pentru cetățenii europeni. Eventuale eforturi de a submina această integrare pot fi evitate doar dacă facem o uniune socială reală. Mă refer la 883 și regulile care decurg de acolo. Este una dintre întrebările esențiale în mandatul nostru pentru comisia noastră și în general. Doamna Gemma și apoi doamna de Sater se pregătește. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Dați-mi voie să spun câteva lucruri. Mi-aduc aminte că această coordonare a sistemelor sociale în Europa a fost o luptă. Mișcarea 5 stele a insistat pe acest subiect în uh, legislatura trecută acces legal și egal pentru toți a fost o prioritate pentru noi încă de la început. Am dorit uh, să simplificăm regulile de acces, regulile pentru familii. Am putea spune că e vorba de o mm, revoluție culturală o regulă care stabilește niște norme pentru societăți în care lucrurile se întâmplă foarte repede. Vrem uh, condiții egale pentru toți și numai așa putem garanta accesul la aceste servicii și să dorim în asemenea să, în același timp să evităm abuzul și numai așa ne putem asigura că aici nu vorbim de o variabilă care se schimbă în funcție de conjunctură Putem avea o Europa socială numai dacă avem o susținere reală pentru toți? Și asta ar însemna că avem nevoie de reguli mai stricte față de fraudă și o întărire a protecției sociale. Mă apropie de sfârșit, da? Vă rog să respectați timpul. Ne pare rău, ați depășit timpul alocat. Doamna de Sutter și domnul Patel. Așa cum știți, doamna comisar, Verzi vă susțin uh, în activitatea dumneavoastră. Ne bucură entuziasmul și hotărârea de care dați dovadă. Ne-am bucurat să vedem acest uh, dosar dus la bun sfârșit înainte de încheierea mandatului dumneavoastră. Trebuie să renoim aceste elemente. E vorba de coordonare și nu de străinii care ar vrea să abuzeze de sistemele noastre. E vorba de eficiență. Cetățenii trebuie să poată avea aceleași pretenții peste tot, să nu fie discriminați. E vorba și de reciprocitate. Toți cetățenii UE trebuie să aibă aceleași drepturi și obligații. Din explicațiile dumneavoastră, înțeleg că există niște puncte tehnice pe care trebuie să le clarificăm înainte de linia de sosire, dar nu credeți că mai există obstacole politice? soluții sau probleme care trebuie soluționate politic și nu de ordin tehnic. Cum putem reuși acest lucru? Ce am putea face noi în Parlament pentru ca acest dosar să fie adoptat înainte de 1 noiembrie? Mulțumesc. Următorul vorbitor se pregătește doamna Rondinelli. E o mare, subiectul acesta reprezintă o mare provocare pentru Europa diversă. Mă gândesc la niște societăți pe care le cunosc eu în Polonia, în Grecia și în Regatul Unit sunt diferite și nu cred că o singură soluție e aplicabilă tuturor. A fost un subiect și când uh, primul ministru Cameron a venit în, uh, aici în Parlament 2016. Eu cred că în Marea Britanie suntem un popor generos, dar mulți oameni au abuzat de sistemul nostru. De aceea avem probleme și cu spitalele și cu uh, școlile și așa mai departe. Iar beneficiile exportate erau complet uh, nepotrivite. Însă Uniunea Europeană nu a vrut să discute cu el despre acest lucru. Acum lucrurile s-au schimbat. Vorbiți de coordonare, dar eu cred că înseamnă armonizare. Deci nu vă va mira să vă spun că statele trebuie să-și poată uh, controla în continuare legile, granițele și banii. Întrebarea mea este una foarte clară. Regatul Unit a garantat beneficiile pentru cetățenii europeni în Europa, pentru cetățenii europeni din Marea Britanie. Va face UE același lucru pentru rezidenți din Regatul Unit? Mulțumesc! Doamna Rondinelli și ultimul vorbitor, Nicola Olavanu. Doamna comisar, bună seara și bine ați venit. Mulțumesc pentru prezența. Vă voi spune câte ceva despre experiența proprie. Sunt din, fac parte din prima generație Erasmus. Am venit la Louvain, în Belgia, acum 30 de ani cu bursa Erasmus și m-am uitat la sistemele de securitate sociale. Noi am vrut să lucrăm atunci în toate țările europene, însă spuneam că avem nevoie nu doar de un venit just, ci să ne asigurăm că suntem acoperiți, suntem protejați, în, la fel în toate statele membre. Adică asigurare și uh, securitate socială. 30 de ani mai târziu, ascultându-vă astăzi, trebuie să vă spun că, dată fiind încrederea pe care o aveți că 883 va fi adoptat, mă bucură, mă bucură mult acest lucru. Sunt uh, foarte bucuroasă când aud asta. Nu cred că trebuie să începem de la zero, cred că trebuie să continuăm munca începută și să ne asigurăm că putem uh, duce la bun sfârșit acest proiect. Însă sunt și îngrijorată pentru că anumite guverne naționale par să creadă că aceste beneficii de șomaj și de ale, pentru familie trebuie plătite de statele de origine pentru anumiți lucrători. Eu aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră, pentru că statele membre au anumite poziții, asta depinde și de politici de austeritate care sunt în vigoare. Uh, și de fezabilitate economică a anumitor scheme. Mulțumesc. Domnul Nicolau Alavanos. Eu aș vrea să văd lucrurile într-un context mai larg. În Grecia, noul guvern se orientează după activitatea fostului guvern și propunerea este să se reducă cu 16% contribuțiile angajatorilor astfel încât costurile să scadă pentru companii. Atunci beneficiile de pensii vor fi mai scăzute. Cu alte cuvinte, așadar, contribuțiile angajaților vor deveni un capital pentru aceste companii. Aceste modificări au loc acum în cadrul unui nou sistem capitalist. Noi nu dorim servicii mai bune, ci să economisim bani pentru companiile europene. E drept că Uniunea Europeană și OCDE n-au dorit să vorbească despre aceste noi sisteme de pensii și despre fondurile de pensii. Iar faptul că viitorii pensionari nu își vor putea recupera contribuțiile, logica fiind ca ei să lucreze până la o vârstă înaintată și apoi pensia să le permită să lucreze într-o economie cenușie. Ce părere aveți despre aceste elemente? Dau cuvântul doamnei uh, comisar și vă aduc aminte, în special coordonatorilor, că întâlnirea noastră continuă după această ședință și va trebui să luăm niște decizii importante. Doamnă comisar, vă dau așadar cuvântul și așteptăm toate răspunsurile. N-are rost să vă spun să vorbiți pe scurt, pentru că nu puteți face acest lucru, dar tot vă cer cumva. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să fiu succintă, dar să răspund întrebărilor adresate. În primul rând, cred că avem nevoie de timp pentru a ajunge la un acord. Asta e clar. Dar ține și de voința politică. Și răspund astfel mai multor întrebări și întrebării domnului de Suter. Dacă nu e vorba și de voință politică. Ba da, sigur că este. Câteodată știm că politicienii folosesc probleme tehnice pentru că nu vor soluții politice. Dar avem nevoie de o soluție aici. Suntem cu toții în același grup și întrebarea este cum ne coordonăm sistemele de securitate socială astfel încât pentru persoane mobile, când există acest element mobil, sistemele să poată funcționa împreună fără probleme. Nimeni să nu-și piardă dreptul. Și când compania dorește să se folosească de această libertate de a furniza servicii să poată face. Nimeni nu cere o sarcină mai mare sau o sarcină inutilă. Nu, doar strictul necesar. Văd că domnul Schmidt a părăsit sala deja, în orice caz dorem să-i spun dânsul a fost ministru și a participat la negocierile din Consiliu, sigur că trebuie să vorbim din nou de problema lucrătorilor transfrontaliere. Există lucruri pe care le putem rezolva mai bine decât uh, s-a făcut până acum în acordul provizion, uh, provizoriu. Uh, sunt de acord uh, cu domnul Schmidt că aici mai pot fi aduse îmbunătățiri. Dar încerc să fiu succintă, după cum am spus. E clar că trebuie să soluționăm situația lucrătorilor transfrontalieri și regiunile sunt de graniță sunt cele mai afectate, pentru că acolo are loc uh, mișcarea dintr-un stat în altul. Da. Nu e însă singura problemă, există și alte tipuri de mișcări. Există și mișcări între țări care nu sunt învecinate. Care este mesajul pentru succesorul meu? Am fost întrebat în neerlandeză, de aceea voi răspunde tot în neerlandeză. Răspunsul e similar cu unul dat de uh, către antevorbitori. Ideea este să se continue această muncă și să se progreseze pentru că dosarul a cheltuit multă energie. Unii dintre cei prezenți aici știu că atunci când vorbim de coordonarea sistemelor de securitate socială, întotdeauna este dificil, e un subiect sensibil din punct de vedere politic, e dificil și tehnic, dar clar trebuie să continuăm să lucrăm. Știm care sunt problemele, știm care sunt soluțiile posibile, și trebuie să ajungem la o, să luăm o decizie. Știți că există o mare majoritate atât în Parlament cât și în Consiliu, însă trebuie să continuăm să lucrăm pe aceste detalii, pe diferitele aspecte. Și dacă voința politică există, cred că putem ajunge la un punct final în scurt timp. Propun să continuăm, nu trebuie să așteptăm noua comisie, cu puțin noroc putem termina acest proiect înainte de venirea noii comisii. Dacă nu, trebuie să așteptăm numirea unui succesor, dar dacă există voință, se găsește o cale. Nu cred că trebuie să ne ascundem după aspecte de ordin tehnic. Nu cred că e în avantajul nimănui dacă nu ajungem la un acord, pentru că companiile se confruntă în continuare cu incertitudine juridică, situația este neclară, nu știm ce se va întâmpla, e multă birocrație, toate aceste lucruri ar putea fi îmbunătățite. Iar în ceea ce privește autoritățile naționale din statele membre, n-au de câștigat în, din amânare trebuie să coopereze în mod corespunzător, iar eu sunt convins că um, Autoritatea Europeană pentru Muncă va aduce o plus valoare. Această autoritate este înființată chiar acum. Bordul um, își va începe activitatea în octombrie și în următorii ani activitatea se va intensifica, dar va începe în octombrie și cred că atunci administrațiile naționale vor putea conlucra mai bine. Sigur însă că trebuie să ne asigurăm că există reguli clare cu privire la timpul în care statele membre trebuie să-și dea răspunsuri unele altora. Iar uh, în ceea ce privește statele membre care nu s-au putut pune de acord, care nu au putut da un vot pozitiv în Consiliu, au avut probleme și celelalte state membre. Soluția nu e niciodată 100% perfectă. Soluții puțin de fiecare stat membru, asta e Europa. 28 de state membre, poate 27 în viitor, vom vedea, dar trebuie să ajungem la un acord. Asta faceți și dumneavoastră aici în Parlament, asta fac și miniștrii în Consiliu, asta facem și noi în comisie, ascultând pe toată lumea din toate statele membre, încercând să înțelegem problemele din diferitele state membre și încercând să, să venim cu propuneri pe baza unor dovezi clare. Asta e foarte important. Deci nu pot spune clar unde sunt diferendele, dar ce pot spune este că statele, majoritatea statelor membre e gata să ajungă la o concluzie, să găsească o soluție, pentru că văd că este necesar. Ce ar mai fi de spus? Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au avut o atitudine pozitivă și au cerut să continuăm lucrările. Ceea ce privește notificări și ce înseamnă o călătorie de afaceri, în acordul provizoriu am schimbat regulile, iar notificarea prealabilă nu mai este necesară în toate cazurile, iar o excepție se face tocmai pentru călătoriile de serviciu. Am dat o definiție, una foarte largă, călătorii în scop de afaceri și alte, cum să le spun, detașări în alt stat membru, din scurt, acestea nu vor mai depinde de notificarea prealabilă și de această cerință de a avea documentul portabil A1 care era necesar până acum, care să dovedească că sunt plătite uh, taxele respective. Doamnă Rafalska, putem vorbi și în bilateral și vă pot explica, vă pot da exemple, vă pot da această definiție, pentru că altfel uh, mi-ar lua prea mult timp. O am în sistem, o am la mine, dar dacă aș citi, ar dura prea mult. Însă îmbunătățește mult situația. Și recunosc că am avut prea puțin timp după acord, nu a fost posibil să se discute cu fiecare stat membru, sunt sigură că și acolo soluția e bună și convine tuturor. Apoi un alt mesaj foarte important. S-a spus că această coordonare și modul în care o facem subminează protecția socială în statele membre. Acest lucru nu este adevărat. Și vreau ca acest lucru să fie spus foarte clar. Ce facem în coordonarea securității sociale nu este armonizare deloc. Fiecare stat membru are dreptul să își organizeze modul cum dorește să financeze aceste sisteme. Este o competență a statelor membre, a fost și până acum rămâne și va rămâne competența statelor membre. Așa organizează tratatul aceste competențe, deci nici nu ține de subsidiaritate, ci e vorba de competența statelor membre. Ce facem aici? Când uh, un angajator detașează un lucrător dincolo, într-un alt stat membru, trebuie să înțelegem clar care e consecința pentru securitatea socială și trebuie să, spun, să ne punem de acord să vedem care sistem se aplică când. Dar nu schimbăm conținutul sistemelor sau designul sistemelor uh, statelor membre. Deci coordonarea Poate un cuvânt similar sau sună similar cu armonizare în anumite, stat, în anumite limbi, dar sunt două lucruri complet diferite și știm exact ce facem aici. What do we have more? Yes, and then the, the question on, uh, yeah, it's all about Și apoi uh, o altă întrebare care se referea la simplificare, la a uh, tăia din beneficii și de a face lucrurile mai simple pentru toată lumea. Nu. În toată Europa avem probleme demografice. Tocmai vin de la întâlnirea G20 din Japonia. Știu că în multe alte state din lume există problema populației în îmbătrânire dar asta nu are de-a face cu sub... nimic de a face cu subiectul de față, deci nu cred că are rost să insist pe acest subiect. Și cam atât. Cred, doamnă președinte, că am răspuns majorității întrebărilor. Știu că nu avem mult timp la dispoziție. Da, sigur. Da, întrebarea din Regatul Unit. Păi, totul depinde de ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. Dacă avem un uh, Brexit organizat, e clar că în anii următori avem o perioadă de tranziție, toate drepturile sunt respectate așa cum sunt respectate și acum. Regulile vor continua să se aplice. În rest, depinde de viitorul acord dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit cu privire la acele drepturi. Aceste lucruri urmează să fie discutate. Iar dacă avem un nou deal Brexit, atunci depinde de măsurile de urgență. Încercăm să protejăm drepturile cetățenilor când au drepturi conform a ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar în ceea ce privește viitorul sunt multe semne de întrebare. Eu sper că se ajunge la un acord bun și că Brexitul va fi, poate va fi evitat. Eu încă sper că nu va avea loc, dar dacă va avea loc, uh, să fie unul organizat. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, doamna comisar, cred că meritați aplauze. So I really hope everybody is satisfied. Și sper că toată lumea e mulțumită de aceste răspunsuri și că s-a răspuns tuturor întrebărilor. Acum urmează întâlnirea coordonatorilor și trebuie să luăm o decizie importantă pe acest dosar. And also many thanks to interpreters. Mulțumesc interpreților, știu că nu a fost ușor. Mulțumesc mult, ați făcut o treabă bună. Cui să-i mai mulțumesc? A doua parte a întâlnirii coordonatorilor se va face cu interpretare în germană, engleză, franceză și polonă. Rog interpreții acestor cabine să rămână. Mulțumim!